let's start. Um... Haideți să începem, bine ați venit! Vreau să urez bun venit oaspeților noștri. Bine ați venit, le urăm și oaspeților noștri din Vietnam. Ați primit cu toții ordinea de zi, ea nu s-a modificat. N-am primit obiecții, prin urmare o considerăm adoptată. Și acum trecem la punctul 2, aprobarea uh, procesului verbal. Aveți proiectul procesului verbal de la, al reuniunii de pe 6-7 noiembrie. Dacă nu există obiecții până la finele reuniunii de astăzi, considerăm ordinea de zi adoptată. Punctul 3 este o decizie a coordonatorilor în reuniunea de pe 6 noiembrie adoptată și ea, dacă nu se opune nimeni până la finele reuniunii de astăzi. Punctul 4. Comunicările președintelui. Reuniunea este transmisă, ca de obicei, pe internet, astfel încât toată lumea să ne poată urmări oriunde s-ar afla pe glob și să vă audă comentariile. Prin urmare, urăm uh, bun venit celor care ne urmăresc din Vietnam, din Tallinn, de Salonic și Ei avem avem uh, servicii, avem interpretare astăzi cu noi, deci când interveniți vă rugăm să o faceți într-un ritm normal. Punctul 5. avem uh, legătura dintre UE uh, și 27 și Regatul Unit, deci este un subiect de care să discutăm. Uh, e un subiect care se, este în atenția noastră de mult timp și în cadrul acestui exercițiu a apărut o mică eroare referitoare la cota de zahăr între Indonezia și India. Există o singură diferență în codul național la nivel vamal și acolo a apărut problema. Dacă nu apar obiecții în următoarele 24 de ore, documentul va fi adoptat cu această corectare. Există cineva care dorește să intervină? Observ că nu. Prin urmare, mulțumim reprezentanților DigiAgri pentru prezență, dar cam atât pe acest subiect. Și principalul subiect pe care îl vom discuta astăzi are legătură cu schimbul de opinii referitor la acordul comercial cu Vietnamul și impactul economic al modernizării codului muncii în Vietnam. Mă bucur să vi prezint pe oaspeții noștri, uh, reprezentantul Camerei de Comerț din Vietnam, președintele Camerei de Comerț, bine ați venit! Și Avem modernizarea codului muncii. Președintele Camerei de Comerț n-a venit singur, este însoțit de o întreagă delegație. Prin urmare, bine ați venit tuturor! Și acum uh, Vreau să știți că de câte ori vreți să interveniți, aveți ocazia să o faceți, sunteți liberi să o faceți. În ceea ce privește codul muncii și ratificarea convențiilor care rămâneau de ratificat, o să ne vorbiți despre asta. Avem directorul Organizației Mondiale a Muncii și Tim Mayer, expertul care se ocupă de Vietnam. Bine ați venit și dumneavoastră. Și, de asemenea, Avem și delegația ai Confederației Uniunii Sindicale, domnul Papadangua, expert în Vietnam și de asemenea s-a deplasat în Vietnam într-o delegație acum două săptămâni. Prin urmare, am să dau cuvântul președintelui Camerei de Comerț UE Vietnam. Raportorul nostru încă nu este aici, adevărat, dar Doamna Bojoaz are cuvântul. Da, din cauza că zborul său are o întârziere, își cere scuze colegul nostru, dar va veni cât de repede posibil. Bun. Aveți 12 minute din partea Camerei de Comerț. Oui, bonjour, monsieur le président. Bună ziua, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Mă bucur și eu onoare să fiu astăzi aici. Este cea de-a cincea oară când voi lua cuvântul în fața comisiei INTA. Am fost în Hanoi acum câteva săptămâni și a fost o onoare și mă bucur să fiu și astăzi aici. Mă numesc Nicola Odie, sunt uh, avocat, lucrez în Vietnam din 93 și sunt președintele Camerei de Comerț Europene din Vietnam și am lucrat la EVFTA din prima zi de la lansarea negocierilor cu guvernul vietnamian. Eurocem, ca să vă prezint câteva informații de context, pentru că am venit din Hanoi, din Ho Chi Minh City, cu o mare delegație. Deci prezintă vocea, este vocea comunității economice în Vietnam. Avem peste 1000 de membri, investitori individuali care au companii, uh, IMM-uri și uh, în toate sectoarele și în toate industriile se întâmplă acest lucru. Vietnam and make it a more attractive destination for European companies. Eurochem a fost creat în 1998 și a urmărit schimbările profunde care se întâmplă în Vietnam din 98, din 97 Avem birouri în capitală, dar și în întreaga țară, Haifon, Tanang și altele. Și am călătorit în multe provincii, ne-am întâlnit cu mulți oameni din Vietnam ca să spunem care este situația referitoare la acordul de liber schimb. Avem 16 comisii sectoriale, de la băuturi spiritoase până la sectorul automotiv. Avem legături cu guvernul vietnamian la cel mai înalt nivel, avem reuniuni uh, frecvente cu prim-ministrul Vietnamului, inclusiv cu Ministerul Industriei și Comerțului, care se ocupă de implementarea acordului. și există multe comitete populare locale și președinții acestor comitete de asemenea colaborează cu noi. Avem informații valoroase referitoare la Vietnam și informații referitoare la ce trebuie să fie făcut. Publicăm aceste informații în fiecare an și astăzi o să vă prezint poziția celor 1000 de membri ai noștri în Vietnam. 30 de ani de reformă. De la lansarea investițiilor standardul de viață al Vietnamului s-a îmbunătățit. Între 93 și momentul de față, lucrurile s-au schimbat absolut total și nu pe scară mică. Avem o prezență mai mare a valorilor europene. Majoritatea statelor membre UE și ambasadele acestora au raportat programe de donații în Vietnam cu standarde internaționale, iar investitorii europeni au furnizat capitalul și cunoștințele necesare pentru infrastructura vietnamiană. Uh, autostrăzi, spitale, structuri de telecomunicații și producție. Și odată ce acest acord va fi ratificat și implementat va garanta o și mai mare dezvoltare a Vietnamului. Avem ocazia acum să deschidem un nou capitol referitor la relațiile UE-Vietnam. Acordul liber a fost instrumentul cel mai de succes pentru dezvoltarea economică a Vietnamului. Există 16 acorduri de liber schimb semnate de Vietnam. Economia sa este acum total integrată la nivel global. EVFTA, care este cel mai complet acord și echitabil încheiat între UE și o, un alt stat urmărește să garanteze următoarea etapă a modernizării Vietnamului. Și odată ce acest acord este ratificat și intră în vigoare, va ajuta la îmbunătățirea drepturilor sociale și a protecțiilor, în protecției mediului. Pentru companii este important ca acest acord să fie implementat cât mai repede posibil, pentru că există alte acorduri care acum sunt în vigoare în Vietnam și Europa riscă să rămână în urma concurenților săi pe această economie cu o piață în evoluție rapidă. Coreea, Japonia, China sunt foarte active în Vietnam. Bunurile europene concurează cu uh, produse din țările ASEAN și sunt importante fără taxă externă. Și acest tratat ar pune membrii noștri pe picior de egalitate pentru a garanta o concurență loială și egală. Acordul de protecție EVAPA va crește încrederea investitorilor față de mecanismul de soluționare a litigiilor și acesta elimină 21 de acorduri de investiții bilaterale între companii UE și Vietnam. Ca avocat, ca jurist care lucrează în Vietnam, vă pot spune că mulți dintre clienții noștri, când vor să investească în Vietnam, întreabă care este protecția pe care o oferim, TVA-ul sau EVIP, implementarea. Ratificarea este un pas înainte foarte important, dar nu aici se încheie procesul de reformă, e doar începutul unui nou capitol. Va fi esențial pentru toți cei care lucrează în Vietnam să colaboreze pentru garantarea unei implementări bune a acestui acord. Dispozițiile care cel dialoguri bilaterale și reuniuni vor fi esențiale pentru reușita EVFTA. Ați lucrat la pregătirea implementării foii de parcurs și la procesul de creare a unui Consiliu UE Vietnam cu omologul nostru, Camera de Comerț și Industrie din Vietnam, pentru a stabili că ce am stabilit teoretic se întâmplă și în practică. Nu avem aceeași poziție atunci când OMC-ul s-a implementat în Vietnam, a fost nevoie de mulți ani pentru implementare la nivel local și de aceea suntem extrem de activi în ceea ce privește implementarea. După cum am spus la început, vrem să vedem care va fi linia de abordare cu standardele internaționale. O nouă generație de lideri uh, sunt din ce în ce mai importanți în Vietnam. EVFTA va fi unul dintre cele mai importante instrumente pentru a promova schimbare și integrarea de noi valori. Riscul este ca fără acest EVFTA să uh, Uh, vedem cum progresul înregistrat până acum dispare. Pentru că vor fi stimulate nu doar investițiile, ci va solidifica și standardele în domeniul protecției alimentare, a mediului, a drepturilor muncii și sociale, administrației publice, proprietății intelectuale și cadrul juridic. De asemenea, va ajuta Europa să promoveze valorile sale, și să se îmbunătățească situația în Vietnam, mai ales în ceea ce privește drepturile omului. Europa poate continua să joace un rol important în ASEAN și în Asia, unde China este dominantă și nu are un uh, omolog pe măsură. Dacă nu suntem atenți, China va asuma poziția de lider în regiune avem un număr mare de membri și de aceea înțelegem cum se desfășoară lucrurile în Vietnam și membrii noștri sunt sigur că uh, vom face eforturi pentru a oferi schimbări în acest domeniu. În 2018 am lansat un studiu și peste 80% din membrii care au răspuns au spus că acest acord va ajuta la îmbunătățirea dezvoltării durabile și protecției mediului în Vietnam. Trebuie să îmbunătățim transferul de cunoștințe, abordarea proactivă, dezvoltarea proactivă, ajutoarele sociale și drepturile lucrătorilor și din acest motiv sperăm că acordul poate fi ratificat și intra în vigoare cât mai repede posibil. E o oportunitate ce nu trebuie ratată și e o întâlnire în Vietnam pe care trebuie să o onorăm. Trebuie să deschidem un nou capitol al legăturilor dintre UE și Vietnam într-un mod foarte ambițios. O să dau cuvântul acum colegului meu, colegii mele, care va oferi principalul mesaj în ceea ce privește aprobarea codului muncii în Vietnam. Mulțumesc! Nicola. Mulțumesc, Nicola! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă numesc Han și sunt uh, membru activ în acest proces. Mă bucur foarte tare să fiu alături de dumneavoastră și să vă vorbesc despre chestiuni importante din domeniul muncii din Vietnam. Știm că chestiunile de muncă sunt foarte importante în acordurile comerciale, inclusiv în acordul liber schimb cu UE și Vietnamul și nu intru acum în detalii cu privire la angajamentele Vietnamului în baza acordului liber schimb. Vreau să să subliniez că vrem uh, să uh, progresăm în acest domeniu și în acest sens pe 20 noiembrie s-a dat o lege, deci foarte recent, care va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2021 și sunt evoluții recente, inclusiv în ceea ce privește ratificarea convențiilor OIM cu privire la negocierea colectivă. Cu potrivit codului muncii din 2019, e o mare mișcare care a avut loc, o piatră de hotar, E vorba de aplicarea unor principii de standarde de muncă și drepturi de muncă cu privire la uh, normele OIM. Vietnamul deja este parte a acestor convenții, dar uh, noul cod al muncii vine cu schimbări majore, cu reglementări de siguranță în plus pentru protejarea drepturilor lucrătorilor și cu adoptarea unor standarde internaționale de muncă. N-am să intru acum în toate detaliile, vreau însă să subliniez câteva schimbări remarcabile în baza noului cod al muncii. În primul rând, codul muncii din 2019 introduce un nou set de reguli pentru a respecta spiritul și principiul dreptului la liberă asociere, protecția lucrătorilor de a se organiza între ei, uh, respectând uh, uh, Convenția 87 din OIM. Recunoaștem dreptul ca lucrătorii de a se organiza dincolo de sindicate și de a crea niște organizații independente uh, în domeniul muncii. În baza noului cod al muncii, sistemul, în sindicat se vor oferi aceleași drepturi, aceleași responsabilități pentru angajați și angajatori. Codul din 2019 introduce și prevederea de a facilita Uh, litigiile în domeniul muncii. E vorba aici de o negociere voluntară între organizația de lucrători și angajatori. Codul muncii prevede și uh, reglementări în ceea ce privește munca forțată, oferă o definiție concretă în ceea ce privește munca forțată și se oferă posibilitatea uh, de a nu, nu se mai oferă posibilitatea de a rezilia un contract de muncă fără uh, justificare sau fără prenotificare. În situații de urgență, trebuie să se țină cont uh, de siguranța, demnitatea, onoarea lucrătorilor. De asemenea, se oferă multe reglementări în ceea ce privește munca în rândul copiilor, privind, mai ales în ceea ce privește eliminarea acesteia și obligația lucră, angajatorilor de a nu angaja copii. E vorba de Convenția 100 cu privire la remunerare egală și 111 în ceea ce privește discriminarea. Legea Vietnamului e deja destul de comprehensivă în ceea ce privește non-discriminarea la locul de muncă. Codul muncii merge dincolo de asta și elimină lista locurilor de muncă interzise femeilor. În ceea ce privește codul muncii, el a fost revizuit. S-au asumat câteva angajamente importante în baza acestui nou acord de liber schimb cu UE, iar pe 15 iunie 2019 Vietnamul a ratificat Convenția 98 în ceea ce privește în principiul negocierii colective. Iată, sunt mai multe convenții OIM uh, ratificate de către Vietnam, vorba de șase la număr, să știți că nu facem mai puțin decât Singapore și Japonia. Sunt două țări cu care deja UE a semnat acorduri de liber schimb. Cele două țări, Singapore și Japonia, au, com- au ratificat și ele tot șase convenții fundamentale OIM, deci suntem pe picior de egalitate cu ele, la același nivel în ceea ce privește standardele. Așa că, acestea fiind spuse, vă mulțumesc. For this overview. Uh... Mulțumim foarte mult pentru această prezentare generală și acum o evaluare din partea OIM cu privire la modernizarea codului muncii din Vietnam. Domnul Li și domnul Mayer, tot așa, 12 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc dumneavoastră și membrilor INTA pentru că au invitat și OIM la această reuniune importantă. Domnul Mayer a muncit din greu la, reforma, la urmărirea reformei muncii, odată în 2012 și apoi în 2019 și acum este consilier uh, uh, la nivel înalt uh, în acest domeniu. Eu sunt Chang Li și sunt director din partea OEM la Hanoi și mereu am urmărit reforma din domeniul muncii în Vietnam. E vorba de Convenția 98 cu privire la negocierea colectivă și e vorba apoi de adoptarea noului cod al muncii pe 20 noiembrie. Toate s-au întâmplat, de fapt, în acest an. E vorba de dreptul la liberă asociere și e vorba de deschiderea unui capitol în Vietnamul socialist. Premierul a decis să lanseze un plan de acțiune pentru Convenția 1, 105 cu privire la munca forțată și apoi 87 cu privire la uh, asocierea sindicală. Uh, mă scuzați, aso asocierea comercială. Pentru a avea un parteneriat comprehensiv. Până în 2014 era aproape de negândit să se ajungă atât de departe în Vietnam, cu atâta progres. Când uh, am început eu acest de, urmărea acestui demers în anul 2000, nimeni nu înțelegea în Vietnam ce înseamnă industrializarea, medierea, negocierea colectivă. A trebuit să începem cu un training de bază pentru a înțelege niște concepte de bază ale industrializării. Și de-abia după aceea am putut explora noi căi de a merge mai departe. Și până în anul 2014, dreptul la liberă asociere era uh, unul cu totul străin în Vietnam. Și, de fapt, acordurile semnate ulterior, CTPP și TPP, au făcut într-adevăr posibil discuția cu privire la dreptul la liberă asociere. Un drept fundamental în domeniul muncii. Când SUA s-a retras din TPP, Mulți din Hanoi au uh, crezut că proiectul a murit, împreună cu stimulentul uh, oferit de accesul la piață. Dar, de atunci, s-a obținut un progres semnificativ, mai ales anul acesta, în 2019. În septembrie 2017, delegația domnului Lange a fost deosebit de importantă. În plan intern, S-au făcut reforme profunde ale sistemului. Toată lumea a recunoscut că dreptul la liberă asociere și negocierea colectivă înseamnă lucruri importante pentru funcționarea pieței interne din Vietnam. Sunt niște campioni care au permis această transformare la nivelul sindicatelor, la nivel academic. Și ALS-ul cu UE este cu o funcție de capacitare tocmai acestor actori. Și am văzut asta în 2019. Menționez rolul critic jucat de mm, coordonarea actorilor celor mai importanți, sindicatele uh, și cu participarea OEM, s-a oferit uh, susținere în activitățile de zi cu zi. E un parteneriat bazat pe încredere, respect și răbdare, și pe coordonarea între UE, OIM și guvernul vietnamez. Toate aceste elemente au permis ca tranziția să aibă loc, în așa fel încât să avem o agendă uh, din domeniul muncii cu privire la capitolele comerciale și de dezvoltare durabilă. ALS-ul cu Corea, cu Japonia, cu Singapore încă nu au, uh, toate acestea nu au furnizat un nivelul tangibil de progres cum s-a întâmplat până acum la noi. În momentul în care s-a început negocierea cu Japonia, cu Singapore, cu Corea, convenții ratificate pentru Corea erau 4, Japonia și Singapore 6. Deci mai sunt 6, respectiv 4 de uh, implementat. Noi am început, noi în Vietnam am început cu 5 ratificări și acum am avut-o și pe a 6 și cu siguranță la anul o să putem uh, asista la încă o ratificare a unei convenții OEM, speranța fiind ca până în 2023 să ratificăm și Convenția 87 cu privire la dreptul la libera asociere. Profit de oportunitate pentru a vă mulțumi dumneavoastră pentru toată susținerea. Ne-ați ajutat uh, să putem uh, ratifica aceste convenții. Sigur că mai sunt și alte provocări, mai ales uh, cu privire la Convenția 87. Și de aici apare o întrebare interesantă cu privire la compatibilitatea între libera asociere și uh, sistemul politic socialist. Vă întrebați probabil dacă Vietnamul va mai progresa. Nu doar să ratifice Convenția 87, dar și să aplice și să implementeze principiul conținut în aceasta. Ne uităm un pic la codul muncii, cel nou, și vedem că el a venit cu îmbunătățiri uh, semnificative în ceea ce privește alinierea la Convenția 98, și a introdus principiul liberei asocieri la nivelul întreprinderilor într-o manieră semnificativă, tangibilă. Se vehiculează un progres maxim, progresul maxim de obținut în 2019, la cel mai înalt nivel. Doresc de asemenea să vă spun că cu progresul din 2019, Vietnamul începe să o ia pe o cale foarte diferită de dezvoltare comparativ cu China. Libera asociere este foarte importantă, dar dar abia mai târziu, la nivel sectorial și regional. Noi credem că mai târziu Trebuie să existe o conectare a asociațiilor de lucrători. Ei trebuie să, aceste asociații trebuie să poată crește dincolo de nivelul întreprinderilor, uh, perfect aliniat Convenției 87. Menționez aici câteva motive. Până în 2018, Vietnamul avea niște obligații pur internaționale, dar între timp situația a evoluat. Din 2021 încolo, lucrurile vor fi altele. CTTPP a intrat în vigoare în ianuarie 2019. Vietnamul are niște obligații în baza acestui acord care trebuie uh, respectate. Iar în ceea ce privește ratificarea Convenției 98, Guvernul vietnamez va fi cel care va face primul raport până în septembrie 2021 cel târziu. Dacă acordul UE cu Vietnam va fi ratificat la anul, atunci vor fi câteva reguli care vor trebui respectate în plan intern. Sunt niște organisme care acționează la mai multe niveluri, cu supraveghere la mai multe niveluri și reprezintă o pârghie foarte importantă în ceea ce privește respectarea obligațiilor internaționale cu privire la standardele OIM. Apoi, Trebuie oferit uh, sprijin uh, partenerului național pentru campanii de sensibilizare și uh, informare cu privire la dreptul la liberă asociere și negocierea colectivă. Veți susține probabil un rol activ în ceea ce privește oferirea unui sistem eficace aici, cu monitorizare și supraveghere eficientă, ca să se poată progresa cât mai bine. Și acum dau cuvântul domnului Mayer. Um, we indeed believe that the um, positive impact of the European Union Vietnam. Mulțumesc. Cred că acordul uh, pozitiv al acordul, um, efectul pozitiv al acordului UE-Vietnam uh, este tangibil chiar și înainte de ratificarea acordului de liber schimb. S-au făcut multe referiri la Convenția 98 în 2019. Vietnam a ratificat trei convenții OIM ce țin de reabilitarea persoanelor cu dizabilități în ceea ce privește serviciile publice de ocupare și cel mai curând Convenția 98 care se ocupă de uh, protecția împotriva discriminării antisindicate. antisindicate. Ratificările au fost primele din 2014 și prima ratificare a Convenției și este prima ratificare a unei convenții de când a fost uh, ratificată Convenția Fundamentală în 2007. Asta înseamnă că 24 de convenții au fost ratificate de Vietnam, ceea ce este sub media mondială, dar este peste uh, media regiunii Asia-Pacific. În general, uh, regiunea Asia-Pacific este mai are mai mare rețineri față de ratificarea acestor convenții. OIM, dar și partenerii sociali din Vietnam, cooperează la o așa numită strategie 30 pe 30, ceea ce ar însemna că Vietnamul ar um, ratifica 30 de convenții până în 2030, inclusiv convențiile fundamentale OIM. Acestea țin de salari, sta, stabilirea sta, salariului minim, so, um, servicii sociale și o muncă demnă pentru pescari. se, se are în, con, în considerare acum uh, sau, um, ratificarea convențiilor uh, 155-187 în cazul în care vor deveni fundamentale. Este clar că cu ratificarea și, imediat, și bineînțeles, aplicarea convențiilor 87 și 105, deci cele care mai rămân, intrăm pe în etapa cea mai uh, complicată a reformei uh, locului, uh, forței de muncă um, și pieței de muncă. E vorba de drepturile civile și libertățile civile care continuă să genereze îndoieli referitor la voința politică pentru a face aceste reforme. Codul muncii adoptat de cuvânt deschide relațiile de muncă astfel încât să existe organizații de reprezentare a lucrătorilor uh, la firul ierbii, cum sunt numite, uh, deci la nivel de întreprindere. Reforma însă nu va fi completă până când nu va fi revizuită legislația privind uh, sindicatele. Um, și atâta timp cât Confederația iar Confederația uh, Sindicatelor își va menține uh, rolul pe care și l-a câștigat uh, în lupta pentru suveranitate. OIME va continua să promoveze ratificarea Convenției 87 într-o etapă cât se poate de timpurie și, dacă se poate, înainte de 2021, în vederea garantării progreselor ce au fost obținute până acum cu adoptarea codului muncii din această lună. Vom uh, ajuta la redactarea legislației de implementare pentru convenții. Va fi important acest lucru. Multe dintre detalii încă trebuie să fie definite. De asemenea, ne vom ocupa de detalii ce țin de drepturile de reprezentare colectivă, deoarece acestea chiar sunt necesare. De asemenea, vom monitoriza ceea ce sperăm noi vor fi un număr crescând de organizații de reprezentare a lucrătorilor, astfel încât acestea să poată reprezenta în mod efectiv uh, lucrătorii în negocieri. Vom monitoriza de asemenea dacă organizațiile independente pot uh, face față, să spunem, concurenței uh, sindicatului, uh, Confederației Sindicale Tradiționale și dacă vor putea soluționa uh, litigii de muncă. Deci este nevoie de multă construire de capacități și de competențe și sunt de acord cu colegii mei care au mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul oferit OIM astfel încât noi să putem la rândul nostru să continuăm să sprijinim Vietnamul. Convenția ce se ocupă de munca forțată este foarte importantă, deoarece va interzice Vietnamului să folosească munca forțată ca un mijloc de, um, obligație, de obligare politică sau de a pedepsi uh, persoane care s-au exprimat uh, împotriva sistemului sociopolitic uh, stabilit. Deci va fi un test pentru evoluția către o libertate politică crescută. Suntem încrezători că Vietnamul va ratifica această convenție anul viitor. De altfel, convenția era prevăzută să fie ratificată în 2007 împreună cu celelalte convenții fundamentale ale OIM, dar a fost retrasă în ultimul moment. Și putem eventual deduce că avea ceva de a face cu uh, drepturile și libertățile civile. Munca forțată a devenit uh, pedepsi, uh, poate fi pedepsită uh, cu până la 8500 de euro amendă sau chiar cu închisoare, ceea ce am considerat uh, din partea OIM ca fiind un progres sub Convenția 29. Considerăm că acordul de liber schimb UE-Vietnam vine cu o oportunitate unică de a promova reforme în uh, domeniul muncii și spre osebire de alte angajamente și cred că merită subliniat acest lucru, deci preosebire de alte angajamente sub acordul cuprinzător și progresiv. Standardele din acest acord de liber schimb prevăd ratificarea convențiilor, dar acord uh, atenție și convențiilor tehnice Uh, din, um, ale OIM și uh, face în așa fel încât OIM să fie responsabilă de monitorizarea progreselor. Trebuie să continuăm cu prudență. Partenerii comerciali în trecut, și vorbesc despre parteneri comerciali în general, la nivel uh, global, au fost deci reticenți să includă clauze de muncă în acordurile de comerț bilaterale iar Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită pentru a-și folosi um, forța mai, um, mai mult decât în trecut. Revizuirea recentă a codului muncii este o a doua după ce Vietnamul a aderat la OMC. Am prezentat uh, am uh, pregătit un proiect de lege, l-am prezentat uh, Comisiei pentru Afaceri Sociale din uh, uh, Parlament și dezbaterea ce a urmat a arătat că există voință de a face progrese, dar și că mai este cale lungă de parcurs pentru ca toate aceste lucruri să devină realitate. Pe lângă relațiile de muncă, Sperăm că toate aceste um, acorduri vor aduce mai mulți lucrători um, în domeniul formal, um, deci în munca legală. Președintele întrerupe mulțumind. Îmi pare rău, spune președintele. Um, trebuie să vă amintesc că v-am acordat un timp și um, nu putem să-l depășim foarte mult. Mulțumim pentru informații. Trecem acum la Confederația Sindicatelor, domnul Papadangua. Dumnealui va avea la dispoziție șapte minute. Thank you. Thank you very much. Thank you for the opportunity to engage on the implementation of the commitments of Mulțumesc. Vă mulțumesc uh, pentru prezentările privind uh, respectarea angajamentelor uh, din partea Vietnamului um, și um, de asemenea ne bucurăm să auzim de angajamentul de a ratifica Convențiile 87 și 105. Guvernul a ratificat 6 din 8 convenții OIM, 98 mai lipsește. Ea va intra în vigoare pe 5 iulie 2020. S-a revizuit codul muncii în efortul de a respecta um, obligațiile asumate sub uh, Convenția 98, care a fost uh, ratificată, mă scuzați. Însă trebuie să vedem în ce măsură toate aceste lucruri vor fi puse în practică. În ceea ce privește 105 87, angajamentul guvernului este să le ratifice până în 2021 și respectiv 2023. Nu știu ca acest uh, angajament să fi fost comunicat în mod formal OIM sau dacă sau să se fi luat pași concreți în, acest, uh, în această direcție. Pe lângă aceste convenții fundamentale, statele membre OIM au uh, obligația de a respecta libera, libertatea la asociere și la negocieri colective. Însă pare că nu s-au făcut uh, mari progrese în practică pentru a se asigura că uh, atmosfera generală respectă libertatea de asociere, inclusiv uh, dreptul la liberă exprimare, dreptul la uh, adunări și la uh, libertatea de a protesta. Modelul de creștere economică al guvernului se bazează în continuare pe salarii scăzute și productivitate crescută, ceea ce face cu atât mai important să monitorizăm pașii concreți luați de guvern pentru a garanta protecția forței de muncă. Așa cum vedem noi lucrurile, Um, acest model de afaceri um, vine cu riscuri în ceea ce privește încălcarea dreptului muncii. Tocmai de aceea este nevoie de vigilență puternică din partea tuturor actorilor. Partenerii sociali și societatea civilă trebuie să se bucure de autonomie și de posibilitatea de a negocia pentru a uh, evita cazuri de exploatare, ore de muncă exagerate sau uh, probleme de uh, siguranță și sănătatea muncii. Este nevoie de transparență și responsabilizare și respectarea acordului privind dezvoltarea durabilă din acordul de liber schimb. Așa cum sunt lucrurile Acum, uh, guvernul s-a concentrat pe relațiile industriale. Acest lucru este binevenit și merită încurajat, însă se analizează numai relațiile industriale. Noul cod al muncii are ca mm, mm, dimensiune principală recunoașterea uh, dreptului la negocieri colective, la locuri de muncă. Și asta înseamnă că trebuie să existe organizații de reprezentare ale lucră- ai lucrătorilor, ceea ce înseamnă că lucrătorii pot alege pentru a-i re, uh, reprezenta uh, fie uh, mar, Marea Confederație Sindicală Tradițională, fie noile sindicate mici. Asta înseamnă o libertate pentru a, um, de a alege și uh, ceea ce poate duce la atmosferă pozitivă la locul de muncă. Însă sunt unele probleme. Problema între marele sindicat tradițional și cele noi mici uh, Um, este, deci relația dintre acestea este neclară. S-ar putea ca micile organizații să, organizații să nu poată crea alianțe la nivel sectorial sau regional uh, fără să coopereze cu uh, sindicatul național. Legea prevede uh, reguli egale pentru aceste două tipuri de organizații iar condițiile pentru înregistrarea acestor mici sindicate nu sunt foarte clare și disponibile public. Iar modul de a înregistra și de a crea aceste organizații este neclar. Codul muncii revizuit prevede protecția tuturor lucrătorilor, inclusiv pe cei din economia informală și acest lucru este pozitiv. Însă, trebuie să se asigure că, pe de altă parte, aceste protecții sunt garantate și uh, implementate de uh, instituții uh, independente, uh, precum inspectorate ale muncii uh, și așa mai departe. Fără toate aceste lucruri, uh, drepturile lucrătorilor și dreptul de muncă, la muncă pe bază volu voluntară și liberă este amenințat Procesul de a adopta aceste legis instrumente legislative, precum și conținut, este la fel de important precum conținutul și și acesta trebuie să respecte standardele protecție în domeniul muncii. În afară, în afara locului de muncă nu pare să existe o bază pentru ca lucrătorii să se poată reuni la nivel de organizații, la nivel național pentru a își proteja drepturile. Dreptul de a adera la un sindicat liber, libertatea de exprimare, dreptul la adunare și dreptul la proteste pașnice, toate acestea nu sunt garantate. Ele pot uh, uh, avea loc în cadrul uh, reformei legii privind sindicatele. însă uh, trebuie ca um, în practică să nu se pună bețe în, în roate aplicării tuturor acestor prevederi. Ratificarea Convenției 87 trebuie să aibă loc înainte de 2021. N-are niciun nu există niciun motiv pentru amânarea uh, ratificării Convențiilor 87 și 105. Ca parte din angajamentele pe, pentru acordul liber schimb, guvernul trebuie să creeze instituțiile necesare pentru a implementa reformele pe care și le-a asumat, mai ales în ceea ce privește administrația în domeniul muncii, înregistrarea sindicatelor, crearea de inspecții ale muncii, uh, astfel încât să se um, monitorizeze respectarea legislației Uh, siguranța uh, și sănătatea la locul de muncă, sisteme de informare în domeniul sindical. Guvernul trebuie să coopereze cu OIM pentru ratificarea 87 și Convenția 105. Angajamentul de ratificare trebuie să fie acompaniat de o serie întreagă de alte mecanisme. OIM trebuie să și UE trebuie să continue să ofere asistență tehnică guvernului uh, vietnamez și partenerilor sociali. Și toate aceste lucruri trebuie să uh, facă parte din vorbit, microfonul vorbitorului se întrerupe temporar. Organizațiile sindicale trebuie sprijinite astfel încât Um, reformele efectuate să protejeze într-adevăr drepturile și interesele lucrătorilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum avem contribuții. Domnul Burja îl înlocuiește pe raportorul nostru, deci aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dacă îmi permiteți, o, vă, o să vă citesc poziția raportorului nostru. Stimate domnule președinte, domnilor și domnilor, mă bucur că avem acest schimb de poziții, mai ales într-un moment așa de important în care finalizăm procesul de ratificare a acordului de liber schimb și investiții cu Vietnamul. Unii dintre dumneavoastră au fost luna trecută în Vietnam într-o vizită, dar e bine să avem mai multe detalii. Avem nevoie de contribuții, poziții și experiențe pentru a ne face treaba și a o face corect. E foarte important să ne axăm pe ultimele evoluții în Vietnam, pe analiza noului cod al muncii și nu doar pe acesta. Trebuie să evaluăm măsurile legale și juridice din Vietnam pe care noi le cerem și care sunt furnizate sau față de care partenerul nostru vietnamien s-a angajat. Avem trei întrebări, domnule președinte. Una adresată Camerei UE, companiile sunt pregătite pentru intrarea temporară în vigoare? Au avut mult timp la dispoziție, știm, dar credeți că trebuie făcut mai mult în ceea ce privește conștientizarea la nivelul condițiilor, oportunităților și provocărilor? În al doilea rând, cât de departe suntem cu pregătirea și care este poziția uh, Organizației Internaționale a Muncii. Am primit niște e mail uh, îngrijorătoare în ceea ce privește deficitul comercial cu Vietnamul, care ne avertizează că lucrurile se vor înrăutăți după ratificare. E adevărat? Și dacă da, care sunt așteptările noastre aici? Mulțumesc raportorii din umbră acum. Domnul Winkler din partea PP-ului. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc pentru prezentări foarte valoroase din partea Camerei de Comerț, Organizației Internaționale a Muncii și a Confederației Uniunii Sindicale. Mulțumim pentru contribuții. Pentru PPE vă pot spune că noi avem o foarte bună comunicare cu Camera de Comerț Europeană, dat fiind că noi în PPE încercăm să vedem acești trei piloni importanți pe care trebuie să avem în vedere impactul economic, promovarea schimbării la nivelul societății, pentru că vrem să promovăm schimbarea prin promovarea valorilor noastre europene și instrumentele vor fi noul acord și Sigur, chestiunile foarte importante și sensibile în același timp de ordin geopolitic. Noua Comisie Europeană urmează să fie o comisie geopolitică. Nu știu dacă vom avea și un parlament geopolitic, rămâne de văzut, dar sunt sigur că multe chestiuni geopolitice vor avea locul în discuțiile din comisia noastră, pentru că e o comisie pentru comerț internațional și asta ne permite să intervenim pe subiecte așa de complicate. Am trei întrebări. În primul rând, Camerei de Comerț din Europa. Întrebarea mea are legătură cu modul în care acest nou acord de liber schimb va schimba lucrurile și aș întreba care este situația răspunderii corporative sociale în Vietnam? Puteți să mă convingeți că vă respectați și responsabilități sociale în Vietnam? Sigur că există oportunități uh, economice, dar vă asumați și responsabilitățile sociale? Ar fi întrebarea mea. În ceea ce privește OIM, am fost impresionat de observațiile dumneavoastră privind natura filozofică. Domnul Lee cred că a pus întrebarea și a spus că este o problemă filozofică referitoare la compatibilitatea între sistemul socialist și libertatea de asociere, ca o provocare pentru viitor. E clar că aceasta va fi o provocare. Vietnamul sigur că este un mediu foarte dificil. Dacă ne gândim, doar cu 40 de ani în, în urmă, aveau probleme legate cu situația mediului cauzată de război și o situație foarte dificilă legată de persoanele cu dizabilități. Foarte importantă și în prezent. Și atunci întrebarea mea este, și domnul Lee, ați spus Corea de Sud, Japonia și Singapore sunt implicate aici. Credeți că Vietnamul poate fi o locomotivă care să ducă mai departe drepturile, dreptul muncii, drepturile lucrătorilor și, în general, atitudinea față de uh, principiile și convențiile OIM în regiune? Și, ca să repet poziția raportorului cu privire la deficitul comercial, aș întreba cât de bine suntem pregătiți, pentru că am înțeles că există încercarea evitării acestor reguli din partea Chinei. În ce măsură suntem pregătiți să facem față acestei situații? Mulțumesc și acum pentru socialiști și democrați Iud Dael. Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebări. Mm, este clar că adoptarea codului muncii uh, este un pas important înainte și asta a fost o parte uh, importantă a vizitei noastre în Hanoi la finele lui octombrie. Am vrut să subliniem cât de important este acest uh, vot și să, ca aceste canale să rămână deschise. Și avem și un comentariu din partea domnului Lee, dacă nu mă înșel, cu privire la cooperarea dintre UE, OIM și uh, Ministerul din Vietnam responsabil de acest subiect în ceea ce privește crearea unui cadru care să permită ratificarea convențiilor OIM și a codului muncii. Este o rețea foarte importantă, pe de o parte oferă asistență tehnică, pe de altă parte conștientizare, sunt lucruri foarte importante. Am trei întrebări. O întrebare pentru Eurochambers, dacă îmi permiteți. În Parlamentul European, timp de mulți ani, am avut în vedere partea referitoare la dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea implementării acestuia și ar fi interesant să auzim care este poziția companiilor europene într-o țară parteneră pe plan comercial cu privire la ce puteți face mai bine pentru a îmbunătăți uh, implementarea acestor dispoziții din capitolul privind durabilitatea. Am un exemplu concret. În mai, Adunarea Națională din Vietnam a avut o dezbatere foarte animată în ceea ce privește utilizarea forței muncii forțate în Vietnam și cred că ar fi foarte util să ne spuneți care este poziția companiilor europene în acest subiect când s-a discutat uh, în Vietnam subiectul muncii forțate. erau prezenți acolo pentru a participa în general la discuții, au fost țări care au participat și și-au adoptat o poziție. E foarte important pentru că evident că munca forțată, chiar și în sistem penal, este incompatibilă cu codul nostru și ar fi foarte important să înțelegem. În ceea ce privește OIM, revin la cooperarea dintre UE, OIM, autoritățile din Vietnam, în Parlamentul European noi ne gândim eh, la cum ne putem asigura că prin procesul de ratificare să ducem și mai <laughs> departe această cooperare. Evident, asta este o pârghie de intervenție până la ratificare, probabil la începutul anului viitor, când vom putea cu adevărat să avem o influență. O idee ar fi o foaie de parcurs comună credibilă, care să uh, fie implementată, măsuri de implementare care sunt la fel de importante ca ratificarea convenției, ce ați include dumneavoastră în acea foaie de parcurs, cum ați încadra-o și ați dori să participați la garantarea continuității acestei cooperări? Și ultimă întrebare. Ați spus că există o dificultate în ceea ce privește libertatea de asociere și libertățile politice generale. E o chestiune pe care ați menționat-o și aș vrea să ne dați niște detalii. Ați spus că există o preocupare referitoare la pericolul depresiei salariale în negocierile colective. Asta este clar atunci când ai o fragmentare a reprezentării lucrătorilor și o a capacității lucrătorilor de a se organiza sectorial, regional sau național. Știm asta din istoria mișcărilor noastre sindicale. Prin urmare, din perspectiva ITUC, ce putem face pentru a ne asigura că impactul negativ asupra lucrătorilor vietnamieni nu este chiar așa de puternic și că libertățile fundamentale funcționează și în Vietnam? Karin Katzburg pentru Riniu acum. Mulțumesc, eu să vorbesc în suedeză. Eh, ordförande, åhörare och... Eh, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, eh, deputați și dragi vizitatori, vreau să vă mulțumesc, vreau să vă mulțumesc pentru vizită, pentru vizita noastră în Vietnam, care a fost una foarte interesantă. A fost minunat să Mergem în Hanoi înaintea acestor decizii așa de importante care urmează să vină. Comerțul este o activitate pe care o cunoaștem cu toții. Avem acorduri comerciale, acestea reprezintă de altfel o modalitate de a ne lua de mână și de a ne asigura că uh, lucrurile pot evolua și împreună, chiar dacă pornim de la poziții diferite. Trebuie să ne asigurăm că este un comerț just care favorizează bunăstarea, ocuparea uh, în țările noastre. Comerțul reprezintă un instrument important pentru a garanta durabilitatea. Astăzi, Există capitole, capitole clare care stabilesc ce trebuie să facem, arată că trebuie să avem o poziție clară în domeniul climatic, avem acordul de la Paris și astfel putem coopera pentru a evolua în cadrul acestui acord climatic. Durabilitatea socială este un element important al acestor dispoziții. Și evident acest lucru este valabil pentru acordul comercial cu Vietnamul inclusiv. Este foarte plăcut să aud că Există semne pozitive din Vietnam în ceea ce privește munca, modul în care pot fi îmbunătățite relațiile sindicale, consolidarea durabilității sociale pe piața muncii. În același timp, durabilitatea socială trebuie să existe, să funcționeze și evident că trebuie să ne bazăm pe un context al libertății de exprimare, a exprimării a poziției proprii și că împreună cu alții ne putem, să ne putem organiza și să susținem lucrul la care ținem. E o provocare cu care ne confruntăm în momentul de față. Am spus deja, există semne îmbucurătoare la nivelul Uniunii Europene referitoare la deciziile luate în adunare Săptămâna în care am primit însă și niște semnale șocante și care arată situația în ceea ce privește drepturile omului și uh, situația libertăților personale, care nu este ceea ce dorim. Uh, un blogger a fost arestat uh, și astea sunt lucruri care totuși dau naștere la niște semne de întrebare. Am trei întrebări. Prima întrebare se referă la rolul pe care noi îl putem juca în ceea ce privește respectarea promisiunilor făcute în domeniul muncii, pentru că este clar că sunt chestiuni care, evident, trebuie să, se, să fie consfințite în legislație. Și este o chestiune care interesează pe toată lumea, pe toți cei implicați. Trebuie să îmbunătățim lucrurile, trebuie să putem uh, avea relații mai bune, să fim la înălțimea rolurilor care ne revin. Prin urmare, trebuie să putem ști tot ce se întâmplă în toate domeniile și mai există ceva. Aș vrea să știu în ceea ce privește libertatea de exprimare, cum stau lucrurile și cum ne putem asigura că vocea poate să fie auzită, pentru că este o întrebare adresată atât angajatorilor cât și sindicatelor. Asta ne permite să avem o viață economică eficientă și funcțională și aș vrea să mai știu încă ceva. Care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește foaia de parcurs care a fost comunicată pentru a ști la ce poate duce acest acord? Pentru că există posibilități enorme pentru dezvoltarea economică și pentru o modificare, pentru a evolua către o lume mai durabilă. Așa am vrea să știm ce poziție aveți și ce părere aveți cu privire la contribuția din acest punct de vedere. Merci, monsieur le président. Moi, je parlerai... Doamna Sastia Brigmo, o să vorbesc în limba franceză. Îmi cer scuze că trebuie să mă întorc cu spatele, dar cred că e de preferat pentru interpretare. Mulțumim pentru prezentări, doamnelor și domnilor. O să mă refer la intervențiile dumneavoastră în ordine. Am și întrebări pentru Camera de Comerț. Ați spus că acest uh, acord este o miză geostrategică, atât în ceea ce privește regiunea ASEAN, lucru pe care îl înțeleg, cum înțeleg și că reprezintă o șansă pentru ca UE să joace un rol mai important, având în vedere concurența regională. În același timp, în ceea ce privește studiul de impact economic realizat de comisie, Aș vrea totuși să situez un pic lucrurile în context când vorbiți despre un impact pozitiv, pentru că a fost anunțată consolidarea deficitului balanței uh, financiare, dacă nu cumva aveți informații suplimentare în acest sens. Am o întrebare referitoare la procesul due diligence pentru companiile noastre europene. Uh, cum se implică aceste companii în ceea ce privește viitoarele investiții în Vietnam, de fapt și actualele investiții? în ceea ce privește respectarea dreptului lucrătorilor, mai ales în ceea ce privește munca în rândul copiilor. Ați vorbit și despre diverse mecanisme de reglementare care sunt studiile care permit uh, sau care susțin afirmațiile dumneavoastră referitoare la creșterea investițiilor directe, mai ales în cazul Vietnamului, și ce părere aveți cu privire la nevoia, așa cum s-a spus aici, să avem o reformă a codului penal înainte de implementarea unui acord având în vedere că știm cu toții că dacă nu există o reformă a codului penal, putem adopta orice reforme vrem la nivelul codului muncii și așa mai departe, însă situația problematică nu se va îmbunătăți în ceea ce privește libertățile fundamentale și drepturile sindicale. În ceea ce privește OIM, aceeași întrebare. În ceea ce privește codul penal, ne pripim un pic aici și punem căruța înaintea boilor. Uh, înainte trebuie să existe libertatea de asociere și după aceea să avem această convenție. În 2016 nu ne-am putut imagina că Vietnamul poate merge așa de departe și am vrea să auzim poziția unor ONG-uri uh, Alegerea politică a fost să nu le auzim astăzi, din păcate, dar aș vrea să aud și părerea lor și a sindicatelor independente, ceea ce nu e cazul. Ați spus că codul muncii permite o marjă de manevră companiilor, dar cum stau lucrurile în ceea ce privește uh, intervențiile sectoriale? Din câte știu eu, acolo nu se întâmplă acest lucru. Și aveți și cifre, pentru că ni s-a spus că vom avea o actualizare a cifrelor în ceea ce privește munca în rândul copiilor. Există vreo îmbunătățire? Uh, a acestor situații. Aveți cifre la zi care arată că în rândul copiilor munca este în scădere și în ceea ce privește intervenția unuia dintre invitați, vreau să subliniez că majoritatea chestiunilor, majoritatea întrebărilor pe care le-am auzit vin și din partea noastră a verzilor și de aceea, așa cum a fost pus aici, am vorbit despre posibilitatea unei abordări graduale, astfel încât Parlamentul să monitorizeze evoluția lucrurilor. Această audiere mie nu mi oferă garanții în ceea ce privește caracterul radical al reformelor pe care le menționați, mai ales în ceea ce privește drepturile vietnamienilor, nu doar drepturile lucrătorilor și a vietnamienilor în general. Se vorbește despre libertatea de exprimare, există negocieri, dar am înțeles că au fost uh, arestați și alți prizonieri politici foarte de curând, chiar unul dintre aceștia un lucru remarcat de instituțiile noastre. Deci, cred că trebuie să există o mai mare deschidere spre îmbunătățirea situației drepturilor omului înainte ca noi să ne lansăm în procesul de ratificare ca atare. Deci, ce părere aveți uh, cu privire la această foaie de parcurs? Dar trebuie să rețineți că versii sunt de părere că aceasta este doar o etapă într-un proces care trebuie să beneficieze de mai mult timp pentru ca lucrurile să se îmbunătățească și noi suntem gata să colaborăm cu dumneavoastră pentru a îmbunătăți lucrurile pe teren. Dar, sigur, avem de-a face cu un acord comercial. Mulțumesc, colegul Calancini nu e aici. Then I take it for ID. Vorbesc eu numele ID. We are general in favor of that. În general, suntem pentru acest ALS întrezărim niște oportunități pentru Uniunea Europeană, dar și pentru Vietnam, desigur. Asia de Sud-Est este o regiune în progres. Există o rată importantă a creșterii și știm că creșterea economică, în general, duce și la schimbare politică și aduce libertăți individuale cetățenilor. Cu cât ne uităm mai mult la efecte ALS-urilor, cu cât uh, privim uh, ALS-urile uh, mai mult, mai puțin ca un instrument politic. De fapt, asta este important să se întâmple. Am o întrebare dacă există garanții pentru proprietatea intelectuală a companiilor europene în Vietnam. Este o problemă importantă cu China la ora actuală. Ce ne puteți spune despre Vietnam din acest punct de vedere? Cum se diferențiază Vietnamul de China? Ne oferiți poate mai multe detalii cu privire la protecția investițiilor străine și niște posibilități de transfer de profit, profitul nostru, Există restricții valutare cu privire la transferul sumelor noastre din Vietnam? Cum ni se întoarce profitul din Vietnam? Sau sistemul acesta permite investitorilor străini să-și scoată banii din țară? Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult! Emanuel, din partea GUE. Monsieur le Président, et désolé pour euh, nos invités, moi aussi. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi pare rău pentru invitați, pentru că stau cu spatele uh, la ei, dar uh, altfel nu pot vorbi la microfon și interpreții nu pot lucra. Domnul Winkler vorbea despre acordul geostrategic, geopolitic sau despre aceste aspecte. Cu siguranță are dreptate. Eu aș vrea să mă refer la chestiunile economice și sociale. În primul rând, Camera de Comerț. Am înțeles că este impresionată de viteza de creștere a Vietnamului și, într-adevăr, este impresionată această creștere. Am înțeles uh, că mulți, uh, multe întreprinderi europene uh, văd în Vietnam noul atelier al lumii, însă am auzit că Vietnamul este competitiv datorită nivelului scăzut de salarii. Am înțeles foarte bine asta. Însă, când ne uităm la balanța comercială a UE cu Vietnamul, a trecut de la un deficit de 5 miliarde uh, de euro în 2008 la 30 de miliarde în 2017, iar uh, pentru peste câțiva ani uh, este prevăzut să fie 40 de miliarde, deci nu pare foarte echilibrat și mă întreb dacă nu intervine riscul ca acest acord de liber schimb să nu fie de fapt un enorm accelerator al delocalizării și, uh, și al uh, distrugerii industriilor uh, în Uniunea Europeană. Uh, de exemplu, în sectorul textil, unde mai avem încă 2 milioane de locuri de muncă. Eu văd un risc pentru acest sector, dar și pentru altele să fie afectate. O a doua întrebare, în ceea ce privește achizițiile publice. Ne bucurăm de progresele efectuate în ceea ce privește transparența și nediscriminarea. Și ni se tot spune că vor fi mai multe, cât mai vor fi disponibile din ce în ce mai multe uh, proceduri de mm, achiziții publice, dar când vedem pragul de eligibilitate uh, pentru aceste proceduri, vedem că el este foarte ridicat și că va scădea în mod foarte progresiv în următorii 15 ani. Deci se începe de la un prag de 40 de miliarde. Uh, Credeți că aceste între, întreprinderile europene vor putea avea acces pe uh, piața achizițiilor publice numai în cadrul unor megaproiecte, ceea ce cam restrânge posibilitatea ca IMM-uri să participe la acestea, ceea ce înseamnă că nu prea avem de câștigat. Acum, noi avem un document, un raport care ne spune că Convenția 87 privind libertatea sindicală va fi pusă în aplicare numai în 2023 un uh, reprezentant al OIM a spus 2021. N-am, nu știu dacă am înțeles, uh, n-am înțeles exact care este data, însă înțeleg că este o uh, contradicție. Convenția privind uh, sindica, libertatea sindicală uh, 2021 sau 2023. Uh, celelalte intră în vigoare în 2020. Însă noile clauze din codul muncii ce se bazează pe extinderea acordurilor uh, colective va fi negociat numai cu sindicatul uh, oficial al Partidului Comunist uh, vietnamez, iar sindicatele independente care vor fi mai încolo, ce vor mai avea de negociat? Păi mai nimic. O altă întrebare la care a făcut uh, aluzie și doamna Bricmont. Și bineînțeles, putem să tot vorbim despre convențiile OIM. Însă, dacă nu schimbăm codul penal, tot ce ne spun ONG-urile, care nu sunt uh, prezente, dar ne scriu scrisori și comunică cu noi, deci ne spun că menținerea în codul penal uh, a tuturor articolelor care critică, uh, care um, penalizează și pedepsesc um, critica la adresa guvernului, împiedică oricare uh, progres în acest sens. Articolul 117 interzice orice fel de uh, Uh, propagandă împotriva statului socialist uh, Vietnam. O grevă oare intră aici? Apoi, articolul 109, toate activitățile care vizează răsturnarea guvernului poporului. Ce înseamnă asta? În Uniunea Europeană vedem foarte multe sindicate acum care protestează în mod uh, puternic și cu vehemență împotriva proiectelor guvernelor. Asta înseamnă punerea sub semnul întrebării a regimului. Sunt o serie întreagă de chestiuni care ne fac să spunem că și dacă există progrese cu privire la convențiile OIM, însă uh, ele sunt anulate de uh, dreptul penal. Gracias, presidente. Yo quería hacer... Mulțumesc, domnule președinte. O să pun și eu o întrebare reprezentanților comisiei. Suntem cu toții de acord cu privire la preocupările legate de implementarea prevederilor din acest acord. Și întrebarea mea pentru Comisie este următoarea. În ce măsură credeți că acest lucru poate fi adoptat la nivelul instituțiilor, astfel încât să ne asigurăm că toate angajamentele în ceea ce privește dreptul muncii vor fi respectate? Am auzit intervenția reprezentantului TUC Confederației Sindicale Internaționale, unde se vorbea despre dificultatea de a aborda uh, organizațiile necesare și există și dificultatea de a pune pe picior de egalitate dreptul de libertate de asociere și dreptul de asociere sub formă de sindicate. Comisia, care este poziția dumneavoastră în acest sens? Și pe de altă parte, am vrea să știm uh, cum stau lucrurile în domeniul transmisiei datelor, dreptul la viața privată, cum stau lucrurile aici, cum putem garanta că pot fi respectate principiile care reglementează aceste drepturi la nivelul Uniunii Europene. Și în încheiere, foile de parcurs și programele sau calendarul special pentru a garanta că toate angajamentele asumate vor fi îndeplinite. Vă gândiți și la implicarea societății civile în elaborarea acestei foi de parcurs și, la implementa- și în implementarea sa? Mulțumesc! Uh, uh, Mulțumesc și în ceea ce privește o intervenție uh, des, despre OIM, Domnule Li, am discutat foarte mult despre implementarea codului muncii și despre ratificarea celor două convenții pendinte. Dacă ați face o listă scurtă a pașilor uh, cei mai importanți, care ar fi cele mai importante trei acțiuni de întreprins pentru implementarea celor trei uh, convenții OIM. Și pentru comisie am o întrebare. Sindicatele ne-au spus și ele că trebuie construite capacități. Uniunea Europeană a susținut uh, asta în Uzbekistan împreună cu OIM Ce resurse a rezervat Comisia Europeană pentru acțiuni de acest tip în Vietnam? Pentru construirea de capacități și cum vă gândiți să însoțiți acest demers în lumina celor două convenții ce trebuie ratificate în Vietnam? Și acum, pentru a răspunde la toate aceste întrebări, haideți să o luăm în ordine inversă și să dăm întâi cuvântul reprezentantului Confederației Sindicatelor. Vă rog, mulțumesc. În ceea ce privește salariile și ce trebuie făcut, să vedem uh, care sunt instrumentele legislative care susțin implementarea noului cadru normativ Organizațiile sindicale mici trebuie să poată conlucra. Deci, când se face această diminuare, trebuie să ne asigurăm că la nivelul micilor organizații sindicale poate exista o cooperare, să poată negocia împreună și astfel să poată consolida salariile în urma procesului de negociere. Totodată, trebuie să avem un mecanism de stabilire a salariilor. Să se poată stabili salariul în funcție de o metodă, pentru că dacă lași totul la nivelul sindicatelor individuale, să negocieze ele singure, atunci normal că vor rezulta diferite formule de calcul al salariului ceea ce, în esență, va slăbi uh, rezultatul negocierilor. Pentru asta e nevoie de construirea de capacități. Indiferent cine participă la negocieri, trebuie să rezulte o construire a capacităților. Și din acest punct de vedere, noi considerăm că este foarte important să lucrăm cu multe organizații independente în cadrul acestui proces. Iată răspunsul meu la această întrebare și permiteți-mi să mai adaug un element. Mecanismul de stabilire a salariului minim pe economie trebuie să fie unul care dictează tendința și dacă nu este puternic, atunci trebuie să fie capacitat trebuie să fie susținut în așa fel încât el să fie însoțit de o formulă bine gândită pentru prestabilirea uh, calculului salariului. Mulțumesc! Mulțumim și acum de la OIM. Mulțumesc! Înțeleg că sunt uh, evaluări diferite În contextul Vietnamului sunt niște În cazul Vietnamului, ONG-urile, societatea civilă, nu pot avea un dialog cu guvernul. Că s-ar crea un grup de consiliere internă, atunci ar fi într-adevăr o soluție inovatoare pentru că lumea se va putea exprima față de procesul de reformă al guvernului. Deci ar fi într-adevăr foarte important să avem acest Domestic Advisory Group. Guvernul începe să aplece urechea la această idee și se gândește acum în baza căror criterii se va crea așa ceva – pentru a numi, care, pentru a numi ONG-urile care să facă parte din acest grup de consiliere internă. Sper să fie un proces echitabil, democratic, transparent. Dar în alt fel nu s-au luat acțiuni și deci nu pot să fac niciun comentariu. În al doilea rând, despre compatibilitatea între sistemul socialist și dreptul la libera asociere. Chiar a fost o întrebare ridicată la biroul politic din Vietnam și ministrul muncii însuși a trebuit să ofere un răspuns spunând că e compatibilitate. Însă el inițial n-a știut să răspundă. Eu am scris o mică teză uh, despre cum se poate obține compatibilitatea și în baza acestei note s-a oferit un verde și acum eu, noi, suntem convinși că există această compatibilitate și dacă vreți, vă transmit exact acea notă. Ce vreau eu să subliniez în acest context este că Vietnamul a ratificat Convenția 98, a adoptat un cod al muncii care a introdus o marjă importantă dreptului la liberă asociere. Vietnamul are o cale profund diferențiată de China. Deja de la bun început așa era pentru că era o separare între guvern și organismul legislativ, Parlamentul adică. Deci, din punctul acesta de vedere, în Vietnam era o democratizare mai puternică și acum, cu codul muncii, Vietnamul o ia cu totul și cu totul pe altă cale și cred că ar trebui să încurajăm această direcție. Cu privire la foaia de parcurs, două idei am de menționat aici. În ziua în care s-a adoptat codul muncii, L-am sunat pe principalul um, autor al codului muncii spunând că e timpul să sărbătorim cu vin și bere, dar a spus că nu se poate întâlni cu mine în ziua respectivă pentru că era în adunarea generală și era acolo o mică problemă cu privire la aplicarea regulilor cu privire la munca forțată. Deci până la 10 seara ar mai avut de muncit pentru a înlătura acel obstacol. Deci chiar și după adoptare, în ziua adoptării codului muncii, în continuare se lucra pe ratificarea convenției. Era, de exemplu, convenția cu privire la munca forțată. Apoi, mâine mă întorc la Hanoi la o reuniune cu privire la uh, o nouă evoluție în ceea ce privește aplicarea convențiilor OIM. M-am tot gândit. Care este diferența între Vietnam, pe de o parte, și Singapore și Japonia, pe de altă parte? Deci e cooperarea și colaborarea uh, între UE, OIE și Vietnam și guvernul vietnamez. Sunt niște obstacole care n-au fost în ceea ce este Corea, Singapore și Japonia. Deci cum să facem să folosim cel mai bine această formulă care a funcționat? Și aveți un răspuns aici despre cum să implementăm mai bine ALS-ul UE Vietnam și capitolul pentru dezvoltare durabilă și pentru comerț. Cooperarea cu OIM trebuie reflectată perfect în foaia de parcurs și chiar voi discuta uh, în viitorul apropiat despre asta. În ultimii ani, eu am tot vorbit cu ambasadele de la Hanoi, aproape săptămânal. Și astfel s-a creat încredere reciprocă, un mediu uh, dominat de respect. Nu este sfârșitul poveștii, am închis un capitol, vom, rede, vom, re, vom deschide altul și asta imediat după uh, adoptarea codului muncii, căci am început deja să muncim uh, la asta. Mulțumesc, următorul vorbitor. Foarte pe scurt, uh, am primit câteva întrebări. În ordine inversă și eu. Pașii cei mai importanți pentru implementarea celor trei convenții fundamentale OIM au pornit uh, de la mentalitate. Vietnamezul a avut o atitudine pragmatică. Multe schimbări au fost necesare. S-a schimbat modul de gândire, mentalitatea cu privire la cum trebuie administrate lucrurile și Sigur, aceste lucruri, aceste transformări durează, dar în ceea ce privește relațiile de muncă, menționez trei pași importanți care au de-a face cu implementarea, cu înregistrarea sindicatelor independente și cu abilitatea lucrătorilor de a negocia niște lucruri cu sens. Negocierea colectivă este o aptitudine și apoi soluționarea litigiilor. iarăși un domeniu destul de nou. A fost o întrebare și cu la codul penal. Ce legătură are acesta cu ratificarea Convenției 105? Când OEM registrează ratificarea unei convenții, nu analizăm imediat și aplicarea. Convenția intră în vigoare la un an de la înregistrare, de fapt. E o perioadă de grație, dacă vreți, timp în care se lucrează la implementare. Cu privire la schimbările care trebuie să vină în legislație, în codul penal, de exemplu, ce pot să vă spun este că în, sunt numeroase situații în care Guvernele spun că există compatibilitate perfectă cu convenția ratificată, dar mereu mai sunt domenii care trebuie îmbunătățite mai târziu. Am putut face în trecut comentarii în scris cu privire la anumite prevederi și, în general, considerăm că, într-adevăr, în codul penal se lasă deocamdată mult prea mare marjă de manevră uh, guvernelor astfel încât lucrurile să fie uh, interpretate după cum convine politicului. Noi însă vom uh, urmări procesul inclusiv după ratificarea convenției și după perioada de grație. Cu privire la munca în rândul copiilor și niște statistici, Susținem autoritățile să facă un sondaj în ceea ce privește munca în rândul copiilor. Acesta încă n-a fost încheiat. Avem datele brute și ele oferă câteva orientări. Se sugerează o reducere, una chiar semnificativă, în ceea ce privește munca în rândul copiilor. Cu privire la compatibilitatea cu sistemul socialist, cel mai bun răspuns este că trebuie să mizăm pe pragmatism. Da, sunt dificultăți inerente la capitolul compatibilitate între sistemul socialist și convențiile OIM, dar global considerăm că sunt beneficii importante. Beneficii pe care le vor întrezări autoritățile și aici și, și uh, la alte ALS-uri, lucru care trebuie să încurajeze procesul de reformă pe mai departe. Ce va fi Vietnamul? Va fi o forță motrice pentru ratificări va servi drept exemplu pentru ratificări în alte părți din Asia de Sud-Est. E greu de spus că Vietnamul va ajunge să fie un model, fiind dată istoria ASEANului, varietatea care există la nivelul modelelor politice. Trebuie să fim totuși realiști, dar, până la urmă, Uniunea Europeană trebuie să fie forța motrice Vietnamul însă poate fi un partener de nădejde. Va putea stârni interesul înspre ratificări în multe țări care au fost refractare, tradițional vorbind. E o parte a lumii în care Vietnamul poate fi un partener pentru UE. Da, fiind inclusiv chiar și o forță motrice. Mulțumim foarte mult și acum din partea Camerei. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt, uh, mă bucur foarte mult că avem câteva minute la uh, dispoziție pentru final. Am încercat uh, să notez toate întrebările, fie că au fost uh, adresate în suedeză, engleză sau franceză. Domnule Winkler, ați menționat impactul economic și aspectele geopolitice. Când TPP, acordul cu Statele Unite, când președintele Trump a decis retragerea acestui acord, poziția, rega, poziția Statelor Unite în Vietnam uh, a scăzut în importantă, importanță. Când avem acum întâlniri cu uh, autoritățile, ne întâlnim cu prim-ministrul, cu miniștrii, iar Statele Unite nu mai au acces la același nivel. Uh, și cred că uh, fără acord de liber schimb, ar fi dificil ca Uniunea Europeană să aibă un cuvânt de spus în Vietnam. Încă o dată, eu am venit în Vietnam în 1993. Primii investitori au fost companii europene pentru că exista embargoul american. Franța, Germania, uh, Suedia au investit în Vietnam. Anul trecut, Vietnamul a sărbătorit 30 de ani de investiții străine directe nu s-a vorbit despre companii europene pentru că mm, Corea, Japonia acum uh, sunt lideri în uh, investiții străine. Nu s-a, era prezentă o companie belgiană, dar în rest nimic despre investițiile europene. Deci, practic, am dispărut de pe scenă în Vietnam și tocmai de aceea avem nevoie de acest acord. La nivel politic avem uh, acest uh, nou imbold ce vine cu noua comisie, Europa are o voce în uh, Vietnam și uh, prin Vietnam și în ASEAN. Ați uh, vorbit despre posibilitatea de a schimba lucrurile. Este întrebarea pe care, care mi se adresează zilnic. Ce poți să faci pentru a schimba legea în Vietnam? Și vă asigur că în fiecare dimineață, în timp ce mă bărbieresc, asta mă întreb. Cum schimbăm legea în Vietnam? discutăm cu miniștri, cu experți din Vietnam și așa mai departe și va fi un proces, proces lung, dar știți, am început în, din 1987. Vietnam, înainte de 1987, nu, nu era o țară deschisă pentru comerț. Era deschisă numai către statele din blocul estic. În 30 de ani am reușit să schimbam uh, pe cale vietnameză, mai lungă, lucrurile, dar avem uh, reuniuni uh, regulate cu guvernul vietnamez și acum, de două ori pe an, și asta i-am uh, răspuns colegei din Suedia, deci de două ori pe an avem așa numitul forum de afaceri cu um, vietnamezi și avem posibilitatea să vorbim cu autoritățile. Știu că durează și Uneori, când văd cartea albă pe care o publicăm în fiecare an, problemele sunt tot aceleași, durează. Dar uneori, după 2, 3, 4 ani de discuții, se schimbă legislația, se adoptă reglementare. Pentru că, din nou, e nevoie de timp pentru a schimba toate elementele societății vietnameze. Nu putem spune că 100% din uh, societatea vietnameză este deschisă pentru comerț. Pot să vă spun că nici nu pot să vă spun că toți membrii Parlamentului vietnamez sunt deschiși pentru comerț. Deci trebuie să acompaniem schimbarea ce are loc în, acest, uh, în această țară și asta durează. Ați vorbit despre responsabilitatea socială a întreprinderilor. Facem uh, mult în acest domeniu, dar nu avem acord, ați vor, dar nu avem un acord de asistență tehnică um, cu Comisia Europeană. Încercăm să uh, discutăm cu guvernul pentru a explica de ce trebuie schimbată legislația. N-am să intru în detaliu, dar dacă vedeți raportul nostru pentru 2019, veți vedea pro, um, progresele de aici. În domeniul mediului, de exemplu, am avut multe reuniuni uh, și conferințe în Vietnam pentru a explica de ce trebuie implementat acordul de la Paris. Vietnamul, uh, de altfel, face parte din acest acord. Am a avut multe întâlniri cu guvernul vietnamez pentru a explica beneficiile pentru de a avea energii regenerabile, solar, biomasă, eolian uh, și așa mai departe. Și asta facem, explicăm. În iunie am avut uh, seminarii cu privire la plastic. Am explicat că trebuie să fim atenți și să folosim uh, Uh, pahare care să fie din hârtie și nu din plastic și așa mai departe, dar toate aceste lucruri durează. Uh, în ceea ce privește codul muncii, am făcut uh, cursuri de formare în care am explicat societății vietnameze cum se lucrează într-o societate din 2000, globală din 2021 în care trebuie respectate toate libertățile. De altfel, toți membrii noștri au, aplică standardele cele mai ridicate um, la, la nivel uh, ce există în Vietnam. Mulți aplică standardele europene și nu cele vietnameze. Investitorii europeni în Vietnam aplică standarde foarte ridicate. Formarea lucrătorilor, uh, um, organismele de reprezentare și așa mai departe. Foaia de parcurs. Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la acest subiect. Am lucrat la asta la Camera de Comerț când Comisia lansa negocierile privind uh, acordul de liber schimb UE-Vietnam. Um, am uh, transmis ex- experților uh, Comisiei și le-am explicat problema cu comisia noastră pe 60, uh, pe 16 comi, uh, comitete. Am încercat să explicăm colegilor de la comisie de ce uh, unele lucruri nu ni se par acceptabile sau nu, sunt, nu ni se par potrivite. Am transmis aceste lucruri când s-au uh, început negocierile, dar acum uh, de aceea dorim aplicarea uh, acordului de liber schimb. Pentru că eu am, am uh, lucrat, am, am fost și la OMC. De exemplu, când uh, Vietnamul a aderat la OMC, a fost complicată aplicarea la nivel local. Vietnamul uh, are un guvern la Hanoi, dar are și 63 de 64 de provincii. N-am mers chiar în toate, dar am mers în multe dintre ele și în locurile cele mai îndepărtate din Vietnam pentru a explica uh, care articole din uh, acordurile OMC se vor aplica. A fost a durat ani de zile de la um, aderarea la OMC până la aplicarea principiilor. Cei care au fost în Vietnam în 30 iunie, când s-a semnat acordul, pot să vă spun că am spus public tuturor celor din sală, primului ministru, ministrului uh, industriei și comerțului, uh, am spus că trebuie aplicat acest acord și vom monitoriza implementarea sa. Și tocmai de aceea vom um, face acest lucru la Camera de Comerț UE-Vietnam. Uh, și exact asta am făcut la lansarea negocierilor. Am, v-am vorbit dumneavoastră despre asta, am vorbit Comisiei Europene despre asta și delegației UE la Hanoi și am spus guvernului vietnamez de asemenea. Am spus că dacă articolul X din decretul Y nu se aplică în mod adecvat, vom uh, transmite acest lucru guvernului. În ceea ce privește investițiile străine directe, ați vorbit despre drepturile de proprietate intelectuală. Vietnam face parte din toate acordurile principale în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală. Acum, problema în Vietnam este aplicarea și nu avem această problemă în China, pentru că putem avea reglementare foarte bună în Vietnam, dar ea trebuie să fie aplicată și aplicarea este un proces îndelungat. Eu lucrez la câteva cazuri cu uh, drepturile de proprietate intelectuală, unde lucrăm cu uh, autoritățile din domeniu, cu poliția economică pentru a uh, se implementa acest acord. Însă, spre osebire de China, există reglementare, este nevoie de aplicare. O altă întrebare. V-ați referit la transferul de active sau de dividende. Nu e nicio problemă. Și pot să vă spun că la prima audiere INTA pe care am avut-o la Bruxelles, am vorbit despre uh, investiții străine directe, dar la final nu au fost întrebări. Uh, tocmai de aceea nu mai vorbesc despre investițiile străine directe uh, când particip la astfel de evenimente, pentru că nu există probleme. Vietnamul are unul una, două, trei luni de rezerve valutare, echivalentul la una, două, trei luni de uh, rezerve valutare, deci nu există probleme, transferul de active nu este problematic uh, și așa mai departe. Deci nu sunt probleme. E păcat, deoarece unul dintre colegi a vorbit despre viteza de croazieră. Uh, și eu nu am aceleași cifre. Dumnealui s-a referit la o serie întreagă de cifre, însă când uh, Uniunea exportă 1, ei cumpără 3. Asta, acesta este uh, proporția. Um, când UE exportă 1, importă 3. Acesta este, aceasta este situația. Cu acest acord de liber schimb vom elimina toate problemele pentru exporturi. Avem colegi din industria farma, din industria auto și ei vă pot povesti toate barierele tehnice sau netehnice cu care se confruntă când vor să exporte către Vietnam. Și datorită acordului de liber schimb, acest lucru nu se va mai întâmpla. Deci, ne așteptăm la o creștere a exporturilor produselor europene către Vietnam. Bineînțeles că și importurile din Vietnam către Europa vor crește, însă pentru a exporta către Europa, toate întreprinderile vietnameze vor trebui să respecte toate reglementările și standardele europene pentru a se asigura că sunt respectate uh, standardele europene. Și, bineînțeles, până la urmă, ce ne dorim este că mai multe IMM-uri să lucreze la, nivel, uh, la nivelul standardelor internaționale. Ne așteptăm la mai multe exporturi către Vietnam din partea Uniunii Europene. Însă ne așteptăm și la mai multe investiții europene în Vietnam. Am avut această discuție la Hanoi, doamnă, cu privire la cu privire la IPA între UE și Vietnam. Acest acord nu este ratificat. Încă mai avem uh, vechiul acord. Unele reglementări sunt bune, se acoperă investițiile, dar și comerțul și construcțiile. Să zicem, o companie din Franța, Germania, Anglia, construiește un pod în Vietnam pot uh, apărea anumite uh, probleme. Le-am, uh, vorbeam despre camera de comerț, uh, spuneam că este un loc plăcut, poți să te întâlnești cu ambasadorii și așa mai departe, dar nu este suficient. E nevoie de reglementare pentru a proteja investițiile. Asta este problema. Multe companii sunt dispuse să facă megaproiecte Deci despre asta era vorba când uh, era vorba și de companiile franceze și uh, uh, protecția investițiilor. Deci uh, IPA-ul nu este un uh, instrument pentru marile, marile companii, ci și pentru cele mici. Și costul va fi mult mai uh, redus decât cu, decât cu sistemul actual. În ceea ce privește achizițiile publice, Într-adevăr, este complicat să primești acces pe piața unică, însă am văzut că multe IMM-uri acum au acces la achizițiile publice și uh, colegul meu mi-atrage atenția că avem acest uh, raport uh, în care sunt multe dintre informațiile pe care le căutați. Mulțumesc! Acum comisia. 5 minute pentru comentarii. 5 minute. 5 minutes. Thank you, Chair. No, thank you. Thank you, Chairman Langen. Thank you for having me again here to... Mulțumesc. Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat uh, cuvântul și pentru că ați organizat acest schimb de opinii și mulțumesc uh, celor de la OIM pentru prezentările făcute astăzi. Am avut discuții constructive astăzi, dar am avut uh, o serie de astfel de discuții și în alte comisii și am explicat mai devreme de ce Comisia consideră că acordul de liber schimb și acordul de promovare a investițiilor vor fi în beneficiul uh, Vietnamului, dar și al Uniunii Europene. Un subiect important a, a, a fost astăzi, uh, menționat astăzi, a fost uh, impactul pe care acordul de liber schimb îl are deja în Vietnam. Uh, s-a vorbit mult despre asta, iar Comisia dorește să continue cu acest uh, uh, proces, iar acordul de liber schimb și acordul de promovare a investițiilor sunt un element cheie. Multe elemente vor intra în vigoare numai cu acordul de liber schimb, există și unele uh, Uh, perioade de tranziție, de exemplu în ceea ce privește achizițiile publice. Ne bucurăm că uh, l-am putut asculta pe ambasadorul vietnamez aici, și um, ne-a spus când dorește, când Vietnamul are de gând să um, ratifice um, convențiile fundamentale OIM. Împreună și cu ITUC cu, și vrem să ne asigurăm că uh, Um, Vietnamul își respectă angajamentele internaționale. În ceea ce privește uh, organismele consultative, vom merge săptămâna viitoare um, în Vietnam pentru a sprijini crearea acestor uh, grupuri consultative uh, la nivel național sau interne. Um, bineînțeles, aici Vietnamul poate învăța din experiențele noastre, nu numai din litera acordului de liber schimb. Doamna Acum președinte von der Leyen a anunțat crearea uh, oficiului pentru uh, aplicarea regulilor în domeniul comercial și, a, și acest uh, organism va, va putea interveni aici. Uh, în ceea ce privește deficitul comercial, el există, dar cu intrarea în, în uh, vigoare a acordului de liber schimb pe termen lung, vom exporta mai mult, iar deficitul va scădea. În ceea ce privește ocolirea uh, regulilor privind indicațiile de origine, um, este o problemă cu mai multe țări, uh, dar și cu Vietnamul. Uh, s-a vorbit despre aluminiu și oțel. Um, dar avem în acordul de liber schimb um, reguli foarte stricte cu, privin, cu privire la originea um, și care sunt obligatorii. De asemenea, uh, la vamă se poate verifica originea produselor ce intră în Uniunea Europeană și se pot aplica sancțiuni. În ceea ce privește protecția datelor, există un acord, să nu spunem că e de generație veche, dar nici de cea mai nouă, nu avem, uh, deci, protecția datelor în acordul de liber schimb, însă ministerul care se ocupă de acest lucru în Vietnam a planificat legislația în acest domeniu și ne-a cerut uh, expertiza. Delegația UE oferă sprijin prin uh, formări în domeniul protecției datelor pentru ca Vietnamul să-și poată redacta legile. În ceea ce privește resursele pentru crearea de capacități, domnule președinte, cunoașteți Uh, uh, programul nostru de asistență tehnică ce va fi lansat. Avem un proiect special de implementare prin acordul de liber schimb și, bineînțeles, sprijinim diferite activități, inclusiv ale OIM um, și a unor uh, ONG-uri care ne vor ajuta pentru implementarea acordului de liber schimb. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc! Vreți să faceți un rezumat? Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată îmi cer scuze pentru întârziere. Zborul cu care am venit din Praga a avut o întârziere. Da, aici nu am avut niciun cuvânt de spus, din păcate. Aș vrea să mulțumesc tuturor participanților pentru discuții. Sper că a fost un schimb de opinii interesant. Sper că ați aflat multe detalii referitoare la situația din Vietnam, din momentul de față. În momentul de față, uh, accentul se pune pe negocierile dintre noi. Ambele negocieri sunt aproape finalizate. După aprobarea de către Parlament, vor deveni prim, cele mai mari acorduri comerciale și de investiții din mandatul actual și vor avea și o importanță simbolică. Sunt niște acorduri foarte bune. Niciodată nu s-au mai încheiat acorduri pe o scară așa de largă. Impactul geopolitic este unul foarte mare, cum s-a spus aici. Probabil uh, sunteți de părere că sunt persoana cea mai subiectivă, pentru că sarcina mea ca raportor e una foarte simplă, să mă asigur că lucrurile sunt finalizate, că avem aprobarea și că vom putea să obținem o majoritate. O să fac tot ce îmi stă în putere pentru această majoritate. Mulți dintre dumneavoastră v-ați exprimat îndoieli destul de importante cu privire la chestiuni cum ar fi legislația muncii, situația sindicatelor, în dialogul social, companiile europene au fost menționate aici și interacțiunea lor îndelungată cu Vietnamul. Prin urmare, cred că am văzut noi abordări, noi perspective asupra acestei situații. Am avut săptămâna trecută o reuniune cu raportorii din umbră, ideea fiind să scriem o scrisoare ambelor comisii, inclusiv de partea vietnamiană, în, vietnameză, în vederea elaborării unei foi de parcurs și vrem să facem asta. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că este vorba despre un acord referitor comercial și de investiții. Deci nu e un instrument care va duce la schimbarea sistemului politic în Vietnam. Poate că va schimba lucrurile, știm că sistemul politic este diferit deja. Colegii mei și cu mine am trăit, nu cu mult timp în urmă, în sisteme oarecum asemănătoare, deci într-o oarecare măsură înțeleg um, sistemul acesta, problemele lui și structura sa internă, dar cred că aceste schimbări trebuie încurajate de noi. Sunt convins că uh, acordurile de liber schimb vor îmbunătăți condițiile de viață ale vietnamezilor, uh, standardele lor de viață, bunăstarea, libertatea personală, echilibru comercial și garanțiile de investiții vor fi de asemenea mai mari pentru companiile europene și luăm în considerare, sigur, și angajamentele internaționale ale Vietnamului, care trebuie respectate. Prin urmare, în încheiere, lucrurile în Vietnam se schimbă. Sperăm că sunt niște schimbări uh, care nu vor fi inversate. Trebuie să recunoaștem ce s-a schimbat și să încurajăm țara să continue pe această cale și să aprobăm ambele acorduri, acordul de liber schimb și cel pentru protecția investițiilor, și sper că vom avea foarte multe discuții. Lucrurile continuă mâine, avem o reuniune a raportorilor din umbră în curând, dacă nu mă înșel în decembrie acum la Strasburg. Haideți, prin urmare, să discutăm și să ne asigurăm că totul se finalizează cu bine. Mulțumim foarte mult domnului raportor. Orice pas făcut în direcția bună este o evoluție pozitivă din punctul nostru de vedere. Am discutat asta, acum să vedem mm, ce se întâmplă cu implementarea. O să urmărim de aproape situația. Mulțumim încă o dată reprezentanților Camerei de Comerț. O delegație de 10 persoane au venit, a venit astăzi, deci o delegație destul de consistentă din Ho Chi Minh și Hanoi. Mulțumim și OIM din Vietnam mult succes în discuțiile cu guvernul referitoare la procesul de implementare și mulțumim și uh, ITUC. Mâine dimineață avem discuțiile referitoare la raport prezentat de raportorul nostru și asta e un proces care va continua uh, pentru a ne ocupa de aceste acorduri comerciale. Mulțumesc și cu asta am încheiat cu punctul 6. Okay. Our next item is the item 7. Avem acum punctul 7 de pe ordinea de zi. Și sper că putem discuta acest punct 7 în liniște, sper, astfel încât să, to- să poată toată lumea asculta și interveni. Dacă e nevoie să continuați conversațiile despre Vietnam, vă rog să le continuați în afara salii. Punctul 7 este un punct important, aș spune, implementarea regulamentului UE împotriva torturii unul dintre, una dintre reușitele mandatului anterior, astfel încât să înțelegem care sunt politicile comerciale și impactul uh, sancțiunilor aplicate de Uniunea Europeană în cazul cazurilor de tontură. Acesta a fost un caz un pas important în direcția corectă. Implementarea a avut loc în 2016 și revizuirea e prevăzută pentru 2020. Prin urmare, trebuie să vedem care este eficiența acestui regulament acum. Hilda Harterman, șeful Serviciului Comisiei pentru Instrumente pentru Politică Externă, este alături de noi astăzi. Acesta este serviciul care se ocupă de implementarea regulamentului. Prin urmare, să-i dăm cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să vă pot prezenta regulamentul nostru împotriva torturii. Aș vrea să vă spun ce face, care sunt rezultatele și ce urmează și câteva cuvinte și despre regulament în contextul global. Acest regulament, cum ne-a spus domnule președinte, a fost adoptat în 2005 și implementează angajamentul ferm al UE de a eradica tortura și pedepsa cu moartea și promovarea acestui obiectiv la nivel global. Comunitatea drepturilor uh, omului a apreciat foarte mult modelul european pe care îl consideră un model de urmat. Regulamentul face două lucruri. Interzice, în primul rând, exportul, importul și tranzitul prin Uniunea Europeană a bunurilor care nu au o altă utilitate practică decât pedepsa cu moartea sau tortura și a bunurilor care pot fi folosite în acest scop de care pot avea și alte utilizări legitime, cum ar fi în medicină. Comisia uh, autorizează în prealabil aceste exporturi și destinațiile către care se aplică o autorizație generală de export, pentru că în cazul în care teritoriile au confirmat uh, printr-un angajament internațional abolirea pedepsei capitale. Regulamentul este implementat de autoritățile competente din statele membre UE și de la ultima sa modificare din 2016, Regulamentul include acum niște norme specifice pentru controlul exporturilor pentru anumite substanțe farmaceutice folosite în injecții letale, de exemplu în Statele Unite și am introdus și grupul de coordonare antitortură care oferă un, o platformă uh, de schimburi de poziții între experții Comisiei și experții staților, statelor membre. Care sunt rezultatele vizate și ce vizăm pe mai departe? Comisia a publicat două rapoarte care arată că acest regulament este implementat corect, în general, de statele membre și ne bucurăm să vedem o implicare activă a tuturor factorilor implicați, industria farmaceutică, ONG-uri cum ar fi Amnesty International, Reprieve sau Omega Research Foundation. Ce urmează pe viitor? Sigur că nu ne putem culca pe ureche niciodată și de aceea astăzi facem o evaluare completă a procedurilor și practicilor din domeniu ca, ca parte a revizuirii continuă regulamentului. În special avem în vedere cerințele de raportare, procedurile pentru colectarea de informații de la autoritățile competente din statele membre și nevoia pentru viitoare posibile orientări cu privire la o serie de aspecte referitoare la implementare. Ca parte a acestui proces de revizuire, Comisia va dialoga constructiv cu interlocutori cheie europeni, în special cu Parlamentul European, Consiliul, statele membre, organizații internaționale și factorii relevanți din sectorul privat și societatea civilă. În încheiere, câteva cuvinte despre evoluția situației la nivel global. Regulamentul împotriva torturii este regimul de control cel mai important și mai larg pus în aplicare la nivel global, indiferent de cât de bine este, de bun este însă acest regulament, este clar că um, decalajele pot fi depășite doar cu un uh, instrument internațional pentru a pune capăt acestei proceduri monstruoase. În 2017, UE împotrivă cu Argentina și Mongolia au lansat Alianța pentru Comerțul împotriva Torturii, Uh, care vizează să includă întreaga lume. În 2019, anul acesta, adunarea ONU a adoptat o rezoluție importantă care pune bazele viitoarelor discuții ONU pentru stabilirea unor standarde internaționale comune în domeniu. În rezoluție se cere examinarea fezabilității, acoperirii și parametrilor unor posibile standarde internaționale în ceea ce privește tranzacțiile de bunuri relevante, Serviciile noastre din comisie finanțează lucrările înaltului comisar pentru drepturile omului pentru a monitoriza îndeaproape și toate acele rezoluții. Consiliul Europei exploră de asemenea posibilitatea unei inițiative în domeniu și în ceea ce ne privește continuăm și noi să facem eforturi pentru facilitarea uh, și consolidarea unor măsuri comerciale similare cu cele din legislația noastră împotriva torturii. Există această revizuire constantă pe care o vom folosi pentru a ne asigura că legislația noastră rămâne un instrument eficient pentru prevenirea torturii și a pedepsei cu moartea. Mulțumesc! Mulțumesc! Există întrebări? Ima. Sí, gracias. Yo quiero primer... Mulțumesc! În primul rând aș vrea să Subliniez importanța acestui instrument, un regulament care a fost dificil de finalizat, a fost dificil să includă toate cerințele pe care noi le așteptam din grupul pe care îl reprezint eu, pentru a ne asigura că este cu adevărat eficient. Un instrument care este acum o valoare de referință la nivel internațional. Însă, modul în care au răspuns diferitele statele membre, așa cum arată raportul, um, care ne arată că există un stat membru care n-a dat nicio informație cu privire la modul în care funcționează lucrurile. Mi-ar plăcea să știm ce măsuri are la dispoziție Comisia pentru a evita uh, ca astfel de lucruri să se mai repete și pentru a se asigura că toate statele membre raportează informațiile mm, așa cum s-au angajat, de altfel prin semnarea regulamentului. Apoi, mi se pare esențială această alianță globală a comerțului fără tortură. Uniunea Europeană este o valoare de referință în acest domeniu și dacă regulamentul nu este global, Evident că aceste activități vor putea continua ocolind uh, zonele în care se aplică. Mă bucur să văd că deja avem 60 de semnatari și că pe măsură ce timpul trece numărul acesta crește, însă mă preocupă să văd că atât în scrisoarea președintei van der Leyen trimis-o comisarului Homan, cât și în audierea comisarului Hogan nu s-a vorbit deloc despre asta. Care va fi angajamentul comisiei pentru a continua să se asigure că alianța aceasta va avea cel mai mare număr de membri posibil. 164 ne-am dorit noi să fie. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! doamna Van Brent. Da, este foarte interesant să vedem cum continuă implementarea. Grupul nostru întotdeauna a susținut o interdicție totală acestor bunuri generate prin tortură, dar și publicitatea și comerțul um, electronic cu aceste bunuri. Comerțul electronic este acum în creștere și de aceea e important să-l avem în vedere. Am o întrebare concretă pe un detaliu. În raportul la Parlament, la punctul 3.3, se spune, în ceea ce privește implementarea, că uh, sfera de implementare din regulament ar putea să nu fie suficientă. Ne puteți explica un pic la ce v-ați referit? Sau ce părere aveți dumneavoastră de aceasta, despre această afirmație? În ceea ce mă privește, îmi amintesc procesul de negociere și presiunea exercitată de anumite părțele industriei. Ce consecințe credeți că există la nivelul industriei? Există procese de relocare? Se încearcă folosirea portițelor de scăpare sau s au oprit cu producția acestor bunuri? Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Vreau să mă refer la întrebarea pe care ați menționat-o din raport. Un stat membru ne-a oferit informații. Germania este acel stat membru care publică raport referitor la modul în care implementează regulamentul ne-a oferit raportul public, dar nu ne-a dat uh, un răspuns concret pe baza întrebărilor noastre în procesul de raportare. Apreciem uh, existența unui raport public în ceea ce privește implementarea și în revizuirea constantă pe care o efectuăm, uh, avem în vedere posibilitatea Uh, importării acestor cerințe și care este cea mai eficientă metodă prin care ne putem asigura că primim informațiile necesare din partea statelor membre. Ați spus întrebări referitoare la activitatea la nivel global. Evident că standardele stabilite la nivel global ar reprezenta o dificultate mai mare decât e cazul cu Uniunea Europeană. Am fost plăcut surprinși de implicarea activă Uh, în contextul alianței globale. Sincer să fiu, nu ne așteptam să primim un sprijin pe o scară așa de largă în cadrul adunării generale ONU din partea unui număr de țări care depășesc numărul țărilor parte alianței globale. Activitatea continuă în mod susținut. Ați menționat scrisoarea doamnei președinte van der Leyen către comisarul Hogan. Vă pot spune că aceste subiecte au făcut parte din activitatea înaltului reprezentant Borel și că doamna Malmström și-a luat un angajament personal să sprijine activitatea doamnei Mogherini pe dosar. Aveți angajamentul nostru să, și vă garantăm că lucrurile vor merge mai departe și am discutat deja cu domnul Borel acest subiect, uh, pentru că raportez direct domnului Borel, este șeful meu direct. În ceea ce privește publicitatea, Amendamentul din 2016 interzice publicitatea pentru bunuri, al căror unic scop este tortura sau pedepsa cu moartea. Uh, există bunuri care pot fi folosite în mod abuziv în acest scop și acestea nu intră în sfera restricțiilor în cauză. Comerțul electronic. Odată ce bunul intră în Uniunea Europeană, regulamentul se aplică pe deplin, deci asta include și comerțul electronic. Și Uh, ne gândim la bunuri de categoria 1, deci bunuri care nu pot fi folosite pentru nimic altceva decât în scopul torturii sau pedepse, aplicării pedepsei cu moartea. Uh, bunuri uh, din această categorie au fost expuse la un târg din Paris și comisia în momentul în care a fost informată în acest sens, a contactat autoritățile din mm. Franța și le-a spus să intervină de îndată uh, la standul respectiv din târgul din Paris, ceea ce s-a și întâmplat. Um, ne asigurăm că legea este respectată și dacă nu e cazul, contactăm de îndată autoritățile naționale care intervin. Ce putem face mai mult? Pentru că întotdeauna se pot face mai multe lucruri putem să avem în vedere și publicitatea pentru bunurile din categoria a doua, dar aici este mai dificil pentru că acele bunuri, în principiu, sunt folosite în domeniul medical. Se folosește și în alte scopuri decât uh, pedepsa cu moartea sau tortura. Deci trebuie să ne asigurăm că întotdeauna se ia în considerare și abordarea proporțională. Nu avem cum singur să oferim un răspuns Acum facem această revizuire pentru a ne asigura că diversi factori și diverse instituții implicate um, își aduc contribuția ca să vedem dacă se justifică uh, în continuarea revizuirii regulamentului. Domnule președinte, ați întrebat cum sunt lucrurile cu industria și dacă aceasta poate părăsește Uniunea Europeană. Pentru început, industria farmaceutică cooperează foarte activ cu Comisia pentru că e în interesul lor să, ne, să se asigure că produsele lor folosite în scopuri legitime nu sunt folosite abuziv și sunt uh, niște structuri cu care cooperăm foarte bine. Dacă produci bunuri care pot fi folosite și care sunt folosite de altfel de agențiile noastre din domeniul uh, legii, Evident că acele bunuri au o utilizare legitimă și este important să controlăm unde sunt dirijate și mm, la ce pot fi folosite în afară de utilizările legitime. În ceea ce privește bunurile din prima categorie care nu au nicio altă utilizare decât pedepsa cu moartea sau tortura, astfel de bunuri deja nu mai sunt produse în Uniunea Europeană și cerințele noastre să nu poată fi importate, exportate sau să nu poată tranzita prin pe teritoriul european au un impact semnificativ, evident. Analizăm acum posibilitatea de a interzice și oferirea de asistență tehnică pentru utilizarea unor astfel de bunuri și comercializarea acestora în statele terțe. Dar aceștia sunt niște pași ulterior pentru care nu pot să spun că suntem deocamdată pregătiți. Mulțumesc! Mulțumesc și cu asta încheiem punctul 7. Facem o pauză de 10 minute, după care începem cu reuniunea coordonatorilor.